Porządek dzienny przewiduje głosowanie według procedury Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la vot privind prin procedura simplificată privind um, raportul lui Bosendergaard privind descărcarea de gestiune 2007. Uh, în partea a doua, Consiliul European. Aș dori să întreb Raportor, Avem uh, un punct de ordine. Domnule președinte, conformitate um, regula, regulii 173 a regulamentului de procedură se spune că membrii pot să-și exercite mandatul în mod liber, iar uh, în cadrul dezbaterii Comisiei și Consiliului